Următorul punct de pe ordinea de zi, declarațiile Consiliului și ale Comisiei referitoare la relațiile UE-Elveția. Vă atrag atenția asupra faptului că după o dezbatere la conferința președinților, uh, nu, va avea loc, uh, um, nu vor avea loc intervenții spontane la acest punct și nu se permit uh, întrebări cu cartonașul albastru. Domnul Curculas în numele Consiliului. Domnule președinte, stimaților deputați, rezultatul referendumului din Elveția pe 9 februarie a creat o situație nouă în Europa. În urma votului elvețienilor în uh, Elveția în ultimii 20 de ani, în care elvețienii au votat, au aprobat libera circulație a persoanelor cu Uniunea Europeană și cu statele membre, rezultatul acestui referendum nu a fost în favoarea liberei circulații. Cu această ocazie, poporul elvețian a hotărât cu o majoritate foarte mică să schimbe Constituția și să reintroducă, într-o perioadă de trei ani de la data referendumului, cote pentru reședință și permise de muncă pentru străini, inclusiv din Uniunea Europeană. După adoptarea revizuirii legii, viitorii angajați uh, și uh, lucrători care se deplasează în Elveția vor fi afectați uh, de aceste măsuri, precum și familiile lor. Noul articol din uh, Constituția uh, Elveției uh, împiedică um, încheierea de acorduri și obligă guvernul să renegocieze acordurile internaționale care contravin noilor prevederi. Noile prevederi sunt clar contrare acordului UE-Elveție din 2002 privind libera circulație a persoanelor. Pentru a respecta noul articol din Constituție, Elveția va trebui să ceară o renegociere a acestui acord pentru a permite reintroducerea contingentelor. Pentru noi, pentru Uniunea Europeană, libera circulație a persoanelor este una dintre cele patru valori fundamentale pe care se bazează piața interne. Aceste patru libertăți sunt indivizibile. Elveția, în ultimii 20 de ani, a dorit să participe în cel ce mai multe domenii la piața internă a Uniunii Europene și a exprimat dorința de a deschide negocierile și în alte domenii. Și uh, din acest punct de vedere, Elveția nu poate să se aștepte din partea Uniunii Europene că va accepta fără comentarii acest vot privind libera circulație a persoanelor. Și apar și alte complicații libera circulație, acordul privind libera circulație a persoanelor este legat printr-o clauză ghilotină cu alte șase acorduri importante cu Elveția, care acoperă, printre altele, transporturile um, aeriene, transporturile um, rutiere și așa mai departe. Dacă acordul privind libera circulație a persoanelor uh, uh, devine caduc, devin caduce și celelalte acorduri și acestea au legătură uh, strânsă cu uh, asocierea Elveției la achiurile de la Schengen și de la Dublin uh, și vor fi consecințe în aceste domenii dacă libera circulație a persoanelor este restricționată. Și o altă problemă este legată de faptul că protocolul care extinde libera circulație a persoanelor la Croația nu a fost încă semnat. Și este greu de văzut cum poate semna Elveția acest protocol având în vedere rezultatul referendumului. Încă nu am primit o informare oficială pe această temă de la guvernul elvețian, dar există mesaje cum că această semnătură nu mai poate fi realizată. Uniunea Europeană nu poate accepta discriminarea între statele sale membre și vor face toate eforturile pentru a evita o astfel de situație. Uniunea Europeană a creat o legătură între participarea Elveției la programele Erasmus Plus și Orizont 2020, la participarea Croației la libera circulație a persoanelor, acest acord privind libera circulație a persoanelor. Și având în vedere rezultatul referendumului și așteptând o informare oficială din partea Elveției privind semnatura protocolului, semnarea protocolului, Comisia a, a anulat următoarea rundă de negocieri. Așa cum știți, Uniunea Europeană a dorit din 2008 să își bazeze relațiile cu Elveția pe, o, pe un noi temei. Sistemul complex cu 120 de acorduri sectoriale cu Elveția și-a atins limitele și trebuie completat de un cadru instituțional. Parlamentul European a sprijinit această abordare în rezoluția dumneavoastră de pe 24 mai 2012. Cereți progrese în a se găsi soluții la problemele instituționale încă nerezolvate după mai mulți ani de discuții introductive sau uh, de tatonare, Consiliul a primit mandat pentru negocierea unui cadru care să guverneze relațiile cu Elveția, în legătură cu care s-a ajuns la un acord la nivel tehnic. Acum Consiliul Um, evaluează cum poate avansa în cadrul acestui mandat după rezultatul referendumului din Elveția. Consiliul va urmări cu atenție ce se va întâmpla în Elveția în legătură cu punerea în aplicare a rezultatului referendumului. Elveția a informat ne-a informat că va transmite un plan de punere în aplicare în urma referendumului până în luna iunie și va pune în aplicare legislația până la sfârșitul anului. Avem nevoie de timp pentru a examina aceste planuri elvețiene pentru punerea în aplicare a referendumului și să vedem ce putem face în continuare de partea noastră. Domnule președinte, stimați deputați, închei prin, rezumând situația. Respectăm decizia poporului elvețian, dar relațiile noastre cu Elveția au fost puse la încercare de rezultatul referendumului de pe 9 februarie. Ne bucurăm de faptul că Elveția a confirmat după referendum faptul că își respectă obligațiile internaționale conform acordului încheiat, dar Uniunea Europeană atașează în continuare multă importanță relațiilor de durată cu Elveția și este gata să caute soluții la situația dificilă creată. Va dura, dar trebuie să respectăm propriile noastre principii și nu putem permite o abordare pe alese în ceea ce privește um, integrarea europeană. Libera circulație a lucrătorilor trebuie respectată ca, ca valoare fundamentală a Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum domnul comisar Andor în numele Comisiei. Domnule președinte, stimați eurodeputați, aș dori să spun și eu câteva cuvinte în legătură cu evoluțiile uh, de după referendumul din Elveția din 9 februarie. După cum știți, există un acord în vigoare între Uniunea Europeană și Elveția care uh, acordă cetățenilor europeni și familiei lor dreptul de a locui, de a-și avea reședința în uh, Elveția și de a-și desfășura o activitate economică ca angajat sau ca persoană independentă. Uh, aproximativ 450.000 de cetățeni elvețieni își exercită dreptul de a trăi și de a lucra în Europeană și 1,2 milioane de cetățeni europeni trăiesc în Elveția și mai bine de 250.000 uh, fac naveta între Uniunea Europeană și Elveția zilnic. Elveția are legături foarte strânse cu vecinii săi, atât în ceea ce privește infrastructura, cât și cultura și uh, modul de viață. Legăturile noastre se bazează pe acorduri bilaterale, zeci de acorduri bilaterale, care uh, au acordat uh, Alveției, Elveției uh, acces pe piața internă și, provotă, și promovează și schimburile uh, economice, culturale, sociale cu Uniunea Europeană. Toate aceste acorduri se bazează pe încredere reciprocă uh, și pe reciprocitate. Totuși, referendumul din 9 februarie uh, pune sub semnul întrebării libertatea de circulație a persoanelor. Uh, autoritățile elvețiene au spus Comisiei că au nevoie de timp pentru a vedea cum acest, uh, această decizie trebuie pusă în aplicare. Uh, Consiliul Federal din Elveția are trei ani la dispoziție pentru a pune, da curs rezultatului votului, deci nu e o chestiune foarte urgentă. Dar, între timp, și aici vreau să fiu foarte ferm, ambele părți trebuie să continue să își respecte toate obligațiile în temeiul acordurilor în vigoare. Pacta sunt servanta, așa se spune. Când uh, ai bătut palma, acordul este definitiv și orice fel de uh, uh, selecție uh, sau de imigrație pe alese nu este considerată opțiune viabilă. Uh, comisia încearcă să uh, studieze uh, eventuale ip uh, um, ipoteze de lucru, dar sigur că mingea este în, pe terenul omologilor elvețieni principiul liberei circulații reprezintă baza relațiilor noastre, este un drept fundamental nu, pur și simplu nu uh, e uh, negociabil, așa cum cred unii. E greu de uh, imaginat cum aceste cote de imigrație și uh, preferințele naționale ar putea fi compatibile cu acordul cu privire la uh, libertatea de plină de circulație pe care îl avem uh, cu Elveția. Uh, Contingentele contravin principiului liberei circulații și acest principiu nu este doar o parte integrantă a pieței interne, uh, care nu poate să fie uh, disociată de uh, celelalte libertăți, ci reprezintă miezul relațiilor noastre cu Elveția. Deci pachetul e um, complet nu poți să ai lupul sătul și capra nemâncată. Există însă consecințe la, aceste, la acest referendum. În urma schimbării constituționale, Consiliul Federal Elvețian a informat că încă încearcă să evalueze dacă este în, sau are căderea de să renegocieze protocolul uh, inițial care extinde libertatea de circulație cu Croația. Comisia însă a fost foarte fermă de la început noi sperăm ca uh, acest acord să fie semnat, dar nu uh, putem tolera ca statele membre să fie uh, tratate diferit în acest domeniu. Guvernul elvețian ne-a confirmat faptul că a, uh, va finaliza aceste uh, negocieri până la sfârșitul lunii aprilie și abia așteptăm să așteptăm uh, rezultatul acestui proces participarea Elveției la Orizont 2020 la Erasmus Plus uh, face ca Elveția să fie direct legată uh, de protocolul cu Croația și deci negocierile nu vor putea continua până când Elveția nu va încheia oficial uh, acest acord semnându-l negru pe alb. Dacă nu vom avea un acord internațional în ceea ce privește condițiile de asociere ale Elveției la programul Orizont 2020, Elveția nu va putea participa la acest program în calitate de stat asociat, ceea ce înseamnă că pentru 2014 toate proiectele uh, legate de uh, Elveția uh, în, conformitate cu uh, prevederile uh, Orizont 2020, uh, Europa trebuie să respecte Uh, liberta, um, poporul elvețian decizia lui. Basta cu dictatura europeană, dictatura popoarelor. Trăiască libertatea, trăiască federalismul. Trăiască libertatea <laughs> pentru popoarele europene. Basta cu dictatura. Domnule Borghesio, vă dau afară din sală. Intervenție fără microfon. Borghezio, Stimate domnule Borghezio, vă rog să părăsiți sala. Mr. President, I was just mentioning... Domnule președinte, tocmai mă refeream. One second. Herr Kollege Borghezio, verlassen Sie bitte. Domnul președinte, domnule Borghezio, vă rog, părăsiți sala. Puteți continua, domnule comisar. Domnule președinte, tocmai mă referam la programul Erasmus+. Plus. După cum știți, e un program în domeniul educației, al învățământului. Elveția a ratat ocazia pentru uh, deciziile de acordare a granturilor 2015, ceea ce înseamnă că în 2014 Elveția nu va putea participa la acest program Erasmus Plus pe picior de egalitate cu statele membre, așa cum se prevedea inițial. Iar participarea sa va fi uh, limitată la activități de cooperare, precum cu orice altă uh, start uh, terț. Aș dori să spun foarte clar că uh, înghețarea negocierilor nu reprezintă o pedepsire sau o sancționare la adresa uh, electoratului din Elveția, Elveția, ci consecința logică a um, alegerii pe care Elveția a făcut-o, o consecință cu care era la curent înainte. Nimeni uh, nu poate spune că e surprins de această decizie. Bineînțeles că nu e în interesul nimănui ca dialogul să fie întrerupt și vom continua să dialogăm în mod constructiv în speranța că vom putea găsi o soluție cât mai repede cu putință însă trebuie să ținem cont de schimbările, de împrejurările și de neîncheierea procolului cu uh, uh, Croația. Nu putem uh, continua ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Uh, și în același mod, și aș, aș dori să fiu la fel de ferm, nimeni uh, dintre noi nu are uh, interesul ca acest acord cu privire la libertatea de circulație să fie uh, încheiat și uh, ca clauza de, de tip ghilotină să uh, reintre în vigoare, revenind la situația din 1999 niciunul dintre inițiatorii propunerii nu are acest obiectiv. Și deci uh, sper ca autoritățile elvețiene să depună eforturi semnificative pentru a încerca să găsească o soluție și pentru ca peste un an să putem spune că relațiile noastre cu uh, Elveția sunt la fel de prietenoase și de strânse uh, precum înainte de 9 februarie. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kommissar Andor. Mulțumim domnului comisar Andor. Acum numele grupurilor politice are cuvântul doamna Măghină, 3 minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În Parlamentul European nu punem sub semnul întrebării rezultatul plebiscitului din Elveția și nici dreptul Elveției ca uh, stat uh, suveran de a uh, vota pe astfel de um, subiecte. Dar în această dimineață încercăm să analizăm consecințele deciziei elvețiene. Votul a fost foarte clar. 50,3% 50 din cetățenii elvețieni au votat pentru limitarea libertății de mișcare, inclusiv a cetățenilor europeni. Uh, sigur că e ușor de înțeles pentru regiunile în care uh, libertatea de circulație nu este foarte extinsă, dar totuși e un rezultat foarte clar al acestui referendum. După cum a spus și dumneavoastră, temelia relațiilor noastre cu Elveția se bazează pe acordul de liber schimb din anii 70. Au fost și alte acorduri în 1999 și după aceea în 2004, inclusiv acordul din 2002, în care am abordat tocmai această libertate de circulație. Așa cum spuneam, Um, drepturile merg mână în mână cu răspunderea și foarte clar poporul elvețian știe care sunt uh, așteptările noastre când aceste acorduri au fost însemnate. Și noi am fost și noi foarte clari când am spus care sunt așteptările uh, de la uh, prietenii și partenerii noștri precum Elveția. Um, rezultatul acestui vot de către poporul elvețian nu poate fi interpretat ca o dorință de a pune capăt acordului cu Uniunea Europeană. E clar că nu e așa. Uh, elveția nu a votat doar un aspect legat de uh, relația lor uh, pe termen lung cu noi, respectiv restrângerea libertății de circulație pentru toți cetățenii, inclusiv cetățenii Uniunii Europeană. Libertatea de mișcare a cetățenilor reprezintă o parte fundamentală a acordului nostru cu Elveția și este un principiu de bază al Uniunii Europene. Comisia Europeană și de altfel mulți comisari au repetat, ca și comisarul din această dimineață, că nu putem să limităm libertatea de circulație uh, pe de o parte și să ne așteptăm să beneficiem de pe urma liberei circulații a bunurilor și a serviciilor și a capitalurilor. Uh, sigur că acest uh, referendum va duce la o schimbare majoră în relațiile noastre. Elvețienii recunosc uh, ca și noi că se pune capăt unei perioade de incertitudini din, în Elveția. Din câte am înțeles, fi, multe firme doresc să își mute sediul din Elveția tocmai datorită acestei situații. Partenerii noștri elvețieni ar dori să aibă o imigrație selectivă pe alese și se vorbește chiar și despre cote. Dar nu nu putem tolera o astfel de situație. Cotele reprezintă uh, uh exact uh, pe dos de ce am uh, uh hotărât cu partenerii elvețieni. Acest referendum sau această decizie mai are trei ani până când să fie transpusă în fapte, dar guvernul a dat curs acestui referendum refuzând să semneze protocolul cu Uniunea Europeană care să extindă dreptul de circulație pentru cetățenii Croației. Uh, și această situație uh, ne obligă să uh, punem capăt unor programe precum sau cooperării pentru programe precum Erasmus și alte, alte programe în domeniul învățământului și cred că deputații croați sunt primii care își doresc acest lucru. Sigur că nu mi-aș dori ca relațiile noastre strânse cu Elveția să se rupă, dar trebuie să ne gândim în acești trei ani la consecințe. Acordurile pot să fie renegociate, dar nu pot să fie revizuite și E foarte greu să vii cu o poziție irrevocabilă și apoi să te aștepți ca partenerul uh, să îngenuncheze în fața voinței tale. Dar uh, poporul elvețian s-a exprimat și noi trebuie să fim foarte clari. Noi sperăm ca toate acord, noi ne așteptăm ca toate acordurile noastre să fie puse în aplicare. Pentru noi principiul de bază este libertatea de circulație a persoanelor și dorim ca partenerii elvețieni să vorbească foarte clar, să ia o poziție fermă. Mulțumim, uh, doamnă Măchine. Să are acum cuvântul domnul Svoboda, două minute și jumătate. președinte mulțumesc, domnule președinte. Iată, avem un rezultat al unui referendum, un referendum, un rezultat pe care trebuie să-l înțelegem și să-l acceptăm. Însă, Pe de altă parte, nu putem să ne bucurăm că, iată, cetățenii europeni pierd locuri de muncă. E o istorie cât se poate de recurentă, îmi dau seama, dar cu toate acestea nu, pot, nu putem să acceptăm așa ceva. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra unui articol dintr-un ziar elvețian. În acest articol se spune că la, pe data de 9 februarie, S-a spus, de fapt, da uh, unei dorințe de a pune sub semnul întrebării relațiile dintre Uniunea Europeană și Elveția. Și tocmai de aceea, iată, eu nu sunt neapărat de acord cu doamna McGuinness. Eu consider că acest referendum este practic un uh, o palmă dată Uniunii Europene. Iar acum elvețienii trebuie să se gândească ei de unii singuri dacă își doresc într-adevăr pe viitor o relație bună cu Uniunea Europeană sau nu. Aceasta este o problemă centrală pe care elvețienii cu siguranță o înțeleg, o înțeleg mai bine decât uh, mulți dintre colegii noștri. Pentru că știm, cu, uh, până, știm și noi și știu și, uh, și elvețienii că acest element este un element constituent, un element fundamental al uh, acordurilor pe care le-a încheiat Elveția cu Uniunea Europeană. Și, bineînțeles, restricționarea liberei circulații a cetățenilor europeni este, de asemenea, în detrimentul Elveției și uh, libera circulație fiind o valoare fundamentală a Uniunii Europene, noi nu putem accepta un astfel de rezultat uh, obținut în Elveția. Și vă asigur că multe dintre categoriile sociale din Elveția nu sunt de acord cu cu uh, rezultatul acestei, uh, acestui re, uh, referendum. Um, spre exemplu, sindicatele își au încercat să înțeleagă um, de unde vine această decizie a poporului, a majorității și, de asemenea, au decis să încerce să elimine, să, să convingă cetățenii elvețieni că, iată, acest răspuns pe care l-au dat în cursul uh, Uh, referendumului este în detrimentul lor al tuturor. Noi nu putem accepta ca Elveția să beneficieze pe de o parte de pe urma relațiilor cu Uniunea Europeană, dar în același timp, timp să expulzeze, practic, cetățenii europeni de acolo. Vă mulțumim, urmează domnul Gallagher, două minute. În calitate de președinte a delegației parlamentare de, pentru relațiile cu Elveția și numele grupului meu, ALDE, sunt foarte dezamăgit de rezultatul referendumului recent. Dar, bineînțeles, trebuie să acceptăm acest rezultat pentru că este decizie democratică a poporului elvețian. Acum Trebuie ca noi să luăm o decizie foarte complexă, complicată, cu multe sensibilități. Colegul nostru care afișa uh, drapelul elvețian astăzi nu ajuta cu nimic. Nu cred că trebuie să uh, ațățăm uh, focul și sensibilitățile. Peste 60% din, exper- din exporturile elvețienilor uh, au ca destinație Uniunea Europeană. Și Comerțul Elveției cu uh, statul Baden-Württemberg din Germania are un valor mai mare decât cel cu uh, Statele Unite, de exemplu. 80.000 de locuri de muncă riscă să nu fie create pe viitor și creșterea economică în Elveția poate scădea în următorii trei ani cu uh, aproape 0,3% dacă se aplică rezultatul referendumului noi uh, trebuie să evaluăm noua situație juridică și să reacționăm în consecință. Avem și noi linii roșii. Mulți dintre noi considerăm că libera circulație a persoanelor este un drept fundamental garantat cetățenilor europeni de tratate și acesta nu trebuie compromis. Menționez că Turcia sau Israelul participă la programul Orizont 2020, țări care nu au niciun fel de acord privind libera circulație a persoanelor. Uh, deci, eu cred că consecințele votului asupra relațiilor între UE și Elveția arată cât de fragmentate sunt relațiile dintre Uniunea Europeană și, și Elveția și uh, arată că e nevoie de un uh, acord general pentru a aborda relațiile cu Elveția într-un uh, în, în, uh, într mod cât mai complet. Cer statelor membre, domnule președinte, să adopte mandatul european pentru negocieri Președintele întrerupe pe vorbitor. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Con Bendit. Chers collègues, bonjour. Dragi colegi. Simple. Les Suisses. Dragi colegi, bună ziua. Lucrurile sunt foarte simple. Uh, libert, uh, libertatea elvețienilor de a vota este neștirbită, dar trebuie și să își asume uh, consecințele unui astfel de vot. Deci lucrurile sunt foarte clare pentru mine. Orice negociere cu Elveția trebuie uh, întreruptă și uh, orice astfel de relație trebuie considerată caducă. Deci uh, ne aflăm în situația dinaintea de uh, încheierea oricărui acord cu Elveția. Elveției îi revine obligația să uh, găsească o soluție și nu Uniunea Europeană. Societatea elvețiană trebuie să găsească o soluție. Uh, Uh, mi se pare extraordinar. La o săptămână după voturi, toate sondajele din Elveția spun că mai bine de 60% din cetățenii elvețieni au fi uh, refuzat această inițiativă dacă ar fi înțeles uh, consecințele ei. Ori nu, nu ne revine rolul să asumăm răspunderea cetățenilor elvețieni. Noi trebuie să le spunem ce elvețienilor suntem mari, puternici, autonomi, descurcați-vă. după ce veți fi găsit aceste soluții, veniți la noi. Vous verrez, vous verrez que les Suisses O să vedeți că elvețienii în genunchi o să vină să ne implore pentru că au nevoie de Europa, pentru că 60% din exporturile elvețiene ajung pe teritoriul europene, pentru că bogăția Elveției depinde de piața europeană nu uh, poți să ai lupul sătul și capra nemâncată. Nu se poate să acceptăm o astfel de situație. Sunteți niște cretini, spune domnul Conbendin, sunteți niște cretini fără limite pentru că nu ați înțeles uh, valorile sau valoarea pe care o reprezintă Europa. Și de aceea spun Europa nu trebuie să miște un deget. Europa are acorduri, Elveția nu le respectă, Elveția trebuie să găsească o soluție și nu Europa. Noi avem la timp la dispoziție. Elveția va trebui să vadă la cât e ceasul. Iată cum stau lucrurile. Mulțumesc. Herr Kollege Convendit, ich rufe Sie wegen Verwendung Domnule Convendit, uh, domnule cohn cuvinte precum idiot sau cretin nu, ar, nu își au locul în această sală. Îi dau acum cuvântul doamnei Ford pentru un minut și jumătate. Libera libertatea de circulație este un principiu fundamental al Uniunii Europene și sunt încântată de faptul că trăiesc într-o parte a Europei în care mulți oameni își doresc să vină și să trăiască. Dar trebuie să recunoaștem de asemenea că migrația poate pune presiuni semnificative asupra serviciilor publice și asupra comunităților. Imigrația aduce beneficii economiilor noastre și noi cu toții uh, beneficiem de pe urma împărtășirii cunoștințelor. Trebuie să ascultăm ambele părți ale monedei. Elveția nu face parte din Uniunea Europeană, cetățenii elvețienii, elvețieni sunt uh, îndreptățiți să aleagă maniera în care granițele lor, granițele lor sunt uh, gestionate. Prin urmare, și la acest lucru trebuie să ne gândim în momentul în care formulăm un răspuns. Uh, Elveția nu face parte din Uniunea Europeană, dar atunci când vine de vorba de cercetare, de educație, Elveția contribuie cu fonduri, universitățile elvețiene uh, finanțează și participă la programe de cercetare în Uniunea Europeană și încearcă să rezolve probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană și lumea întreagă și cu toții beneficiem de pe urma inovației și cercetării astfel și cunoștințelor astfel generate. Dacă limităm accesul Elveției la aceste programe de cercetare, nu facem decât să ne tragem un glonț în picior. Europa se schimbă. Unele state își doresc o mai mare integrare, altele nu. Dacă ne dorim ca piața unică să existe pe, și pe viitor, atunci trebuie să permitem unor țări uh, să opteze pentru a nu se apropia în toate domeniile. Ar fi păcat, ar fi o prostie să uh, tragem prea tare la răspundere Elveția. Vă mulțumim, doamnă Ford. Îi dau acum cuvântul domnului Trantafilides pentru un minut. Din Elveția, έχει ληφθεί μια Domnule președinte, în Elveția S-a luat o decizie care nu e foarte diferită de ceea ce au spus și alte state că vor face pentru a nu permite străinilor să uh, muncească în țările lor. E vorba de discriminare împotriva lucrătorilor migranți și se face asta pentru uh, a reduce drepturile lucrătorilor, pentru a permite companiilor să beneficieze de uh, mână de lucru ieftină. Nu putem permite așa ceva. Nu putem permite lucrătorilor, uh, fie că sunt ei din țara respectivă sau străini, uh, să uh, sufere de pe urma crizei economice. De aceea, libera circulație a capitalului uman pare prioritară, dar drepturile lucrătorilor nu mai sunt prioritare. Astfel de tendințe nu fac decât să uh, um, dea apă la moară uh, xenofobiei și rasismului. Trebuie să ne schimbăm complet tactica în ceea ce privește imigrația, ținând cont de drepturile lucrătorilor. Mulțumesc. Din Bizzotto, für eineinhalb minut. Urmează doamna Bizzotto, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 9 februarie 2014, poporul elvețian a decis prin, și-a decis prin uh, referendum viitorul. Poporul elvețian a spus stop imigrației. Uniunea Europeană trebuie să ia act de asta, dar nu să condamne alegerea liberă și democratică a poporului elvețian. Dacă același referendum ar fi avut loc într-un stat european, care ar fi fost rezultatul? Dacă referendumul ar fi avut loc în Italia, unde 3 milioane și jumătate de oameni nu au loc de muncă, unde 40%, de, 40 din tineri nu au loc de muncă, unde multe familii uh, trăiesc sub pragul sărăciei, 18 milioane de italieni uh, sunt în risc de sărăcie și în Italia rezultatul ar fi fost la fel. Știți ce cred italienii? Italienii cred că în primul rând, ei trebuie să beneficieze de pe, locuri, de pe urma locurilor de muncă, că subvențiile trebuie date italienilor, nu imigranților, nu ultimilor veniți, nu celor care vor totul gratis, fără să uh, fi plătit niciodată un impozit. În Italia, 5 milioane de persoane uh, renunță la îngrijirile de sănătate, renunță la medicamente pentru că nu au bani. Și de aceea cetățenii italieni, ca și elvețienii, uh, englezii și francezii nu mai pot suferi aroganța acestei Europe care ne impun să ne deschidem ușile, porțile uh, țărilor noastre și pieței muncii, până când statul nu va putea garanta servicii propriilor cetățeni, până atunci imigranții trebuie să rămână afară. Comisia continuă cu aceleași uh, discursuri și ne acuză de rasism, dar nu face față problemei. Europa demonstrează încă o dată capacitatea sa de și președintele o întrerupe pe vorbitoare. Minute. Urmează domnul Place pentru un minut. Lamentabil spectacol was de debat. Ce spectacol lamentabil a fost această dezbatere ar fi trebuit uh, să fie transmisă pe toate posturile de televiziune pentru ca alegătorii să vadă cu ochii lor um, caracterul dictatorial al Uniunii Europene, care nu știe cum să interpreteze rezultatul unui vot democratic. Nu, domnule Convendit, nu are niciun sens să uh, începem să urlăm, să strigăm unii la alții, pentru că uh, acest rezultat al referendumului din Elveția uh, reflectă faptul că cetățenii vor să hotărească singur cine intră în țara lor și în ce condiții. Vor ei să hotărască ceea ce nu are nimic de a face cu xenofobia. Uh, elvețienii s-au întors la uh, o stare de bun simț. Uh, și am și alte astfel de vești proaste pentru dumneavoastră. Dacă un astfel de referendum ar avea loc în Flandra, în țările de jos, în uh, Franța sau în Germania, rezultatul ar fi uh, același și probabil că o să primiți factura în 25 mai. Mulțumim, domnule Clas. Acum iau uh, sfârșit uh, intervențiile individuale. Numele Comisiei primește cuvântul acum domnul comisar Andor. Uh, uh, <clears throat> domnule președinte stimați membri ai parlamentului european așa cum mulți au spus deja libertatea de circulație a cetățenilor și libertatea de circulație a mărfurilor și a serviciilor există între Uniunea Europeană și Elveția din 2002 încoace. Beneficiile uh, au fost pentru ambele părți. Colaborarea noastră cu Elveția a fost întotdeauna puternică. Elveția se află în centrul continentului uh, și se confruntă cu exact aceleași provocări ca și Uniunea Europeană. Prin urmare, viitorul Elveției Uh, este unul european, uh, merge mână în mână cu viitorul Uniunii Europene. Acum, uh, Elveția trebuie să reacționeze la rezultatul acestui refer- referendum, însă Uniunea Europeană va trebui să colaboreze cu Elveția astfel încât rezultatul să fie pus în aplicare, în așa fel încât aceste beneficii uh, pentru ambele părți să existe și pe viitor. Mulțumesc, domnul Cuculeas, în numele Consiliului. Domnule președinte, stimați membri, așa cum a spus deja stimatul domn comisar, avem relații de lungă durată cu Elveția, relații puternice, relații foarte apropiate. Elveția este unul dintre partenerii noștri comerciali principali. Economiile noastre sunt uh, puternic legate unele de altele, dar în același timp, trebuie să ne dăm seama că libertatea de circulație este o piață, o, este un element fundamental al Uniunii Europene, al pieței unice și trebuie să le explicăm tocmai de aceea el, elvețienilor că această libertate nu poate fi încălcată, ea trebuie să fie respectată de absolut toți partenerii noștri. Bineînțeles, respectăm deci, decizia cetățenilor elvețieni, însă în același timp ne așteptăm din partea Elveției să-și respecte obligațiile uh, asumate prin acordurile internaționale. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra unui element esențial, și anume Consiliul este deosebit de îngrijorat de uh, diferitele articole negativiste care au apărut ca urmare a rezultatului referendum, referendumului din uh, Elveția. Noi considerăm că astfel de articole care pun accent pe acest rezultat nu fac decât să inflameze spiritele în Europa și să le dea apă la moară populiștilor. Noi trebuie să combatem atitudinile populiste și xenofobe Trebuie să venim cu uh, declarații uh, politice bazate pe date cât se poate de concrete și nu pe zvonuri. Vă mulțumim, domnule Corculas, uh, stimate doamne, stimați domni. Am ajuns la finele dezbaterii pe această temă. Îi dau cuvântul conform articolului 151 aliniatul 1, cuvântul domnului Golniș Însă, domnule Golniș, vă atrag atenția asupra faptului că nu trebuie să, sau nu aveți drept